ce privește relațiile comerciale între Uniunea Europeană și China și statutul de economie de piață și primul are cuvântul autorul acestei întrebări, domnul Bernd Lange, 5 minute. Domnule președinte, doamna comisar, dragi colegi, dragi colegi, nu există nicio îndoială că China este un important partener comercial comerț care este uh, important mai ales pentru multe locuri de muncă din Uniunea Europeană. Deci tema pe care o discutăm în această seară este, în această seară este una delicată. Știți că în, an, în anul 2001, uh, moment în care China adera la Organizația Mondială a Comerțului, a existat și un uh, pro, uh, protocol de aderare care conține articolul 15, care prevedea o perioadă de tranziție de 15 ani în ceea ce, uh, în ceea ce privea Uh, cazurile de antidumping și de renunțare la subvenții de uh, stat. În uh, acest an urmează să expire această perioadă de tranziție, deci trebuie să ne gândim foarte repede la ce se va întâmpla, pentru că nu există nicio îndoială. Procedurile noastre antidumping, antisubvenții uh, au, sunt strâns legate de China. Uh, 50% din procedurile demarate se referă la China, pentru că formarea prețurilor pe plan intern este uh, afectată și uh, se folosesc prețuri din state terțe. Drept urmare, trebuie să ne gândim foarte, foarte bine ce se va întâmpla în momentul în care această perioadă de tranziție va expira pe data de 11 decembrie și Apoi, uh, statutul de economie de piață urmează să fie acordat Chinei. Pe de altă parte, nu putem să renunțăm la pârghia pe care o deținem în continuare pentru a influența această situație și trebuie să fim precauți să putem respecta și calendarul uh, necesar pentru că uh, trebuie respectată procedura legislativă. Deci, mă întreb în acest moment ce s-a întâmplat, cum, cum de au trecut atât de repede acești 15 ani, pentru că am fi putut începe să lucrăm mai repede. Avem trei uh, opțiuni în fața noastră. Să acordăm în mod automat statutul de economie de piață Chinei, și să renunțăm la dispozițiile pe care le avem în ceea ce privește politicile de anti, uh, anti-dumping. Uh, Australia a făcut acest lucru cu un impact foarte negativ pentru că nu mai au aproape nicio posibilitate de a se apăra. Deci nu cred că este o opțiune pentru noi. O altă opțiune ar fi să spunem un nu clar, ceea ce ar atrage după sine o Uh, acțiune în instanță în fața Organizației Mondiale a Comerțului, poate mai există și o altă opțiune. Poate există marjă în, uh, o marjă de manevră în protocol pentru metode alternative. În ceea ce privește sarcina probei, uh, de exemplu, poate ar fi o idee să analizăm în detaliu această idee, dacă putem uh, Uh, merge pe această cale, astfel încât și după 11 decembrie să avem un, o procedură de protejare a intereselor noastre comerciale și după 11 decembrie. Însă, pentru acest lucru trebuie să purtăm uh, discuții cu partenerii noștri din uh, China. Oricum, suntem nevoiți să purtăm aceste discuții pentru că nu putem accepta ca în urma subvențiilor de stat să se, să se ajungă la o supraproducție în China, ceea ce înseamnă inundarea pieței europene cu produse siderurgice, de exemplu. Uh, știm foarte bine că la Bruxelles, pe data de 18 februarie, este organizată o mare demonstrație a sectorului siderurgic european deci mie mi se pare uh, evident că avem nevoie de evaluarea impactului acelor trei opțiuni și uh, cum putem să ne asigurăm că nu sunt periclitate locurile de muncă, nu este periclitată uh, reindustrializarea Europei, pentru că ne dorim să ajungem la cei uh, 20%. 20% care nu ar trebui să fie periclitați. Poziția Consiliului este de neînțeles pentru că uh, din aprilie 2015 nu se face nimic în ceea ce privește reformarea instrumentelor de protecție comercială. Pe de altă parte, nu are o poziție foarte clară în ceea ce privește acordarea statutului de economie de piață Chinei sau neacordarea acestui statut. Tocmai de aceea vă întrebăm, doamnă comisar, care va fi propunerea dumneavoastră, când o veți face și cum va arăta această propunere? Mulțumesc! Eh. Mulțumesc, domnule Lange. În numele Comisiei dau cuvântul doamnei Malmström. Mulțumesc, domnule Lange, pentru că îmi oferiți posibilitatea de a discuta acest lucru uh, și mă bucur să vă pot oferi informații la zi. Aș vrea să vă spun că, în primul rând, întrebarea nu este dacă în China este cu adevărat economie de piață sau nu. Nu, asta este întrebarea. Cel puțin nu așa vedem noi lucrurile. Întrebarea este dacă UE ar trebui să schimbă metoda pe care trebuie să o folosească pentru a calcula dumpingul în studiile UE antidumping și um, avem o perioadă de tranziție de 15 ani după aderarea Chinei la OMC, uh, care urmează să expire acum. Și există studii referitoare la politicile antidumping și la impactul acestora asupra economiei noastre. Antidumpingul afectează 1,38% din importurile noastre din China, însă poate să ofere uh, avantaje companiilor care doresc acest lucru. Ce facem este să analizăm cele trei opțiuni la care s-a referit domnul Lange. În primul rând, să nu schimbăm legislația europeană. China, evident, se așteaptă ca UE să aplice protocolul OMC și să schimbe metodologia începând cu 11 decembrie anul acesta. Dacă nu vom face acest lucru, s-ar putea să avem un impact asupra eh, relațiilor comerciale și posibile acțiuni în justiție. Situația ar putea să coste companiile europene, inclusiv la nivelul locurilor de muncă. Aceste efecte, evident, sunt extrem de dificil, dacă nu chiar imposibil de estimat în avans. Putem doar să estimăm ce s-ar întâmpla. Există riscul să se încalce obligațiile OMC cu posibile efecte economice. Într-adevăr, există interpretări diferite ale secțiunii 15 din protocolul de aderare al Chinei, dar există interpretări clare care spun că cel puțin în parte prevederile vor expira. O altă alternativă ar fi să eliminăm China de pe lista țărilor cu economie de piață fără condiții suplimentare, lucru care ar avea un impact negativ asupra industriilor uh, europene. Și e și nerealist. Uh, s-au făcut uh, studii și v-am transmis un raport în acest sens. În al treilea rând, eliminarea Chinei de pe lista țărilor cu economie de piață, introducând în același timp măsuri de reducere, consolidând um, instrumentele de apărare UE în domeniul comercial și, prin urmare, să păstrăm un instrument antibumping eficient. Știm sigur că toate aceste opțiuni au impact social și economic și că trebuie să fie evaluate în mod adecvat. Indiferent de calea aleasă, Comisia se angajează să păstreze un instrument antidumping puternic pentru a-și proteja industria de comerțul neechitabil, respectând obligațiile internaționale. Consilierea juridică primită ne arată că metoda actuală de calculare a dumpingului trebuie să fie schimbată la data expirării perioadei de tranziție și chiar și pe baza alternativelor de interpretare uh, această așa numită uh, abordare analogă nu poate să fie folosită ca atare. Acestea sunt, prin urmare, opțiunile esențiale, care sunt complexe din punct de vedere tehnic și produc efecte. Ce facem este să efectuăm acum un studiu profund de impact. Documentul acesta este doar un prim evaluare preliminară. Vă vom ține la curent în detaliu. V-am prezentat acest document cu concluziile preliminare, care este parte a transparenței pe care o promovăm în relația cu Parlamentul. În ceea ce privește cooperarea cu alți factori interesați, și acesta este un lucru menționat aici, Comisia păstrează contactul cu industria europeană, toți reprezentanții și-au spus punctul de vedere. Concluziile preliminare um, se bazează pe o metodologie solidă și pe baze de date existente din 52 uh, de cazuri pe care le avem cu China în momentul de față. Și acest studiu estimează următoarele posibile impacte negative asupra uh, locurilor de muncă dacă schimbăm de la metodologia actuală la antidumpingul normal. Se, acestea sunt estimări și în cazul fiecărui scenariu uh, Uh, n-am introdus măsurile de reducere a efectelor negative. Deci acestea sunt cele mai grave scenarii. În sectoarele acoperite de măsurile antidumping acum, estimăm că între 35.000 și 77.000 de locuri de muncă pot fi pierdute. Pe termen lung, dacă ne uităm la alte sectoare care ar avea și ele de suferit, Studiul spune că este între 73.000 și 188.000 de locuri de muncă. Și dacă luăm în considerare și posibilele efecte asupra industriilor în amunte și în aval, vorbim despre aproximativ 63.000 până la 210.000 de locuri de muncă care avea de pierdut. E foarte mult, sunt cifre importante, dar cifrele sunt mult mai reduse decât ce sugerează alte studii, de exemplu Washington Based Economic Policy Institute. Aceste estimări sunt făcute fără a introduce și factorii de reducere a efectelor negative în calcul. Dar sigur, riscurile trebuie să fie considerate a fi serioase și uh, să înțelegem că este un subiect foarte important. În ceea ce privește celelalte întrebări referitoare la coordonarea cu alte țări, într-adevăr, păstrăm legătura cu alți parteneri pe acest subiect. Uh, dar trebuie să nu uităm că toate statele membre OMC trebuie să-și respecte angajamentele și să întreprindă acțiunile necesare. Unii dintre partenerii noștri nu trebuie să-și modifice legislația. Trebuie însă să facem acest lucru noi și e nevoie de timp. Există țări care pot lua o decizie în 5 minute. Deci iată cum suntem noi diferiți de alți parteneri, cum ar fi Statele Unite, de exemplu. Prin urmare, ne aflăm într-o poziție destul de uh, diferită și anume suntem singura structură care enumără uh, China ca fiind o uh, economie de, ca nefiind o economie de piață datorită politicilor sale de dumping. Am prezentat care sunt alternativele, prin urmare, dacă vrem să schimbăm lucrurile, trebuie să schimbăm legislație. Legislație în care uh, veți fi siguri în totalitate colegiuitor, va fi o propunere din partea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European. Deci veți avea un cuvânt de spus uh, și încă foarte important. Încă n-am ajuns acolo, am vrut doar să vă informăm cu privire la cum evoluează lucrurile și dacă mai sunt întrebări, sigur vă stau la dispoziție. Mulțumesc pentru introducerea subiectului pe ordinea de zi. Mulțumesc! În numele PPE, domnul Winkler, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, ținând cont de relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și China, nu ar trebui să spunem că, de fapt, China nu a îndeplinit criteriile pentru a fi calificată drept economie de piață. Trebuie să ne gândim la trei aspecte. Aspectul legal, la automatic, automatismul necesar Trebuie să ne gândim uh, că acordarea acestui statut nu se face automat. Sunt foarte multe consecințe economice, sunt foarte sute de mii de locuri de muncă expuse. Deci noi vrem o evaluare de impact cuprinsătoare. Contextul geopolitic, atât în ceea ce privește parteneriatul strategic cu China, cât și altele, trebuie uh, să ne gândim la mai multă cooperare și la mai puțin antagonism. Deci soluțiile compatibile din partea Organizației Mondiale a Comerțului trebuie avut în vedere și uh, trebuie să funcționeze sistemul din Uniunea Europeană. Trebuie să uh, ne gândim și la posibilitatea unor cazuri de antidumping împotriva Chinei și tot procesul trebuie să fie transparent și să implice comunitatea de afaceri din Europa. Avem un, uh, nevoie de egalitate în relațiile cu China, astfel încât uh, să uh, fie vorba de concurență și nu de intervenția statului. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și acum pentru socialiști are cuvântul David Martin. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, am știut de 15 ani că trebuie luată o decizie privind statutul de economie de piață pentru China în acest an. Însă Comisia nu a luat o decizie și nu pare să aibă o strategie uh, foarte clară. Și sper că astăzi Uh, vor, vor începe discuții serioase cu Parlamentul European, cu statele membre, cu reprezentanții sindicatelor, a industriei și cu guvernul Chinei despre ce va urma. Ne dorim relații bune cu China și înțelegem că China se așteaptă ca în mod automat în decembrie să primească statutul de economie de piață. China ar trebui să înțeleagă că în 2001 ne așteptam ca China să devină o economie de piață până în anul 2016, ceea ce nu s-a întâmplat și Comisia Europeană a spus în mod clar că China nu are o economie de piață. Deci nu putem să acordăm în mod automat acest statut Chinei. Nu putem să permitem uh, Chinei să-și rezolve problema supraproducției inundând piețele europene. După cum a spus uh, Comisia în acest moment se desfășoară 52 de uh, proceduri în ceea ce privește dumpingul împotriva Chinei și este voie să ne apărăm împotriva competiției neloiale. Uniunea Europeană are nevoie de instrumente moderne de protejare a intereselor comerciale și fără de acestea, grupul meu politic nu va fi de acord cu acordarea statutului de economie de piață Chinei. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Pentru un minut are cuvântul doamna McClarkin. Dragi colegi, economia de piață și China este una dintre cele mai grele chestiuni de care ne vom ocupa anul acesta. Există multe aspecte pe care trebuie să le avem în vedere în această discuție. În urma avizului serviciului juridic, Comisia trebuie să fie conștientă de angajamentele luate pe baza legislației OMC în ceea ce privește schimbarea legislației antidumping și uh, articolul 15a din protocolul de aderare al Chinei. Pe de altă parte, sunt conștientă de importanța acestui subiect, dat fiind că statul meu membru are industria oțelului care este îngenunchiată și ar putea să nu-și mai revină niciodată și în mare parte asta se datorează faptului că oțelul chinez se vinde pe piața globală. Deci orice acțiune se întreprinde cu privire la protocolul uh, Uh, privind China, trebuie să putem acționa rapid pentru a combate practicile de piață anticompetitive. Prin urmare, cer Comisiei să includă în strategia sa un studiu de impact detaliat privind schimbarea metodologiei pentru îndatoririle antidumping și să aibă în vedere mandatul actual a ceea ce avem noi ca instrumente în domeniul practicilor comerciale. Mulțumesc. Două minute. Maritifrac din partea grupului liberal. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Dumpingul pe, nu este permis și ar trebui să fie combătut cu măsurile necesare. Ideea este cum o să putem face acest lucru, pentru că expiră și protocolul care a fost semnat acum 15 ani privind accesul Chinei la Organizația Mondială a Comerțului. Problema nu e dacă noi credem că acolo în China există o economie de piață. Problema noastră este cum facem față practicilor de comerț ilegale, și care sunt puse în practică de partenerii respectivi. Deci trebuie să ne gândim la această chestiune tehnică și complexă și să avem mintea rece când facem acest lucru. Unii au poziții pline de emoții, alții doresc acum să își pună în practică toate nevoia de măsuri de protecție, dar trebuie să ne gândim la importatori și exportatori și unghiul economic nu este singurul pe care trebuie să-l avem în vedere. Cred că avem nevoie de o eh, analiză de impact, de o analiză Uh, făcută cu multă atenție pentru a vedea care este sistemul de comerț cu China. Este important ca noi din partea Uniunii Europene să punem în practică ceea ce și spunem, iar soluția noastră trebuie să fie bună în fața OMC. Adică avem nevoie de instrumente de protecție comercială pentru a face față tuturor practicilor ilegale puse în practică de China sau altcare altă țară, cum ar fi subvențiile sau alte asemenea practici. Trebuie să acționăm proactiv și să nu credem în propunerile făcute de cei care cred că ar fi mai bine să lăsăm totul în seama arbitrajului făcut de OMC. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Un minut! Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi, stimate colege. Discuția noastră nu ar trebui să fie în liniile dacă China e sau nu o, o economie de piață pentru că vorbim de o regularizare a forțelor de pe piață. Și e important că în China a crescut salariul minim cu 12%. Asta chiar dacă investitorii europeni au fost dezamăgiți. China acum se aliniază cu ce se întâmplă în România, în Republica Cehă, Lituania. E vorba de putere de cumpărare pentru importuri din Europa. Despre ce vorbim? Vorbim despre cum putem să reacționăm la dumping. Ne dorim ca locurile de muncă să fie menținute în Europa, dar și în China. Și de aceea avem nevoie de o uniune politică cu China. Și de aceea avem această întrebare pentru dumneavoastră, doamnă comisar. Și vă fac și o propunere concretă. Să fim, încă, să fim activi, să trecem de granițele OMC și să avem un acord bilateral cu China în ceea ce privește antidumpingul pentru că trebuie să ne asigurăm că împiedicăm acest uh, dumping social. Mulțumim, domnule Scholz. Acum, din partea verzilor, Reinhard Bütikofer. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, China nu este o economie de piață. Însă, guvernul chinez spune că trebuie să fie recunoscută China ca o economie de piață, pentru că aceasta e realitatea economică din punct de vedere juridic. Da, ne-au și promis, au putut să promită, însă trebuie să ne gândim dacă China într-adevăr a dus la îndeplinire ce a promis acum 50 de ani. Eu sunt sunt pregătit să recunosc o, piață de, o economie de piață care nu e de fapt o economie de piață dacă nu se ajunge la un dumping care ne va afecta foarte mult pe noi în Uniunea Europeană. Și există acest pericol. Există acest pericol real. S-a vorbit deja despre un institut Până la 3,5 milioane de locuri de muncă sunt în pericol. Comisia ne spune că sunt doar câteva sute de mii, însă eu tot cred că e o cifră mult prea mare. Știm și de aceea e important ca un prim pas să avem o evaluare a impactului. Și vreau să vă avertizez de ceva, doamnă comisar. Ne vorbiți de aceste 1,3% comerț cu China care sunt relevante în ceea ce privește dumpingul în acest moment. Însă, supracapacitățile din China trebuie ținute în vedere și dacă acestea cresc și există această presiune mare pe piața exporturilor, atunci nu putem să fim mulțumiți de această cifră, ci trebuie să ne pregătim. Și noi, în Parlamentul European, nu ne dorim să facem nimic care pune în pericol locurile de muncă din Uniunea Europeană. Când chinezii își uh, vor duce în la deplinire uh, cele ce au promis vom vedea. Trebuie să le facem o ofertă. Pentru că până acum e clar că există pericole în ceea ce privește economia de piață și trebuie să avem instrumente în ceea ce privește dumpingul. Despre asta e vorba. Și de aceea nu putem spune da. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Butikofer. Din partea FDD, David Borelli. Sí, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Pe 11 decembrie anul acesta, Comisia a prezentat un punct de vedere referitor la acordarea statutului de economie de piață Chinei. Pe lângă chestiunile juridice și pe lângă riscurile pentru locurile de muncă, Există riscul să nu existe o poziție clară din partea Uniunii Europene. Ceea ce ne dorim noi este mai multă transparență, mai multă eficacitate atunci când vine vorba de a face fața acestei provocări. Însă ne trebuie mai mult decât atât. Ne trebuie și alte cerințe pe care să le impunem uh, spre binele întreprinderilor noastre. Există un document care vorbește despre locurile de muncă care sunt puse în pericol, însă nu există um, lucruri clare acolo, iar Uniunea Europeană trebuie să întreprindă o reflecție aprofundată. Uh, dragi colegi, Comisia trebuie să negocieze cu seriozitate și trebuie să valorifice întreaga putere politică și economică a Uniunii Europene pentru a transmite Chinei un mesaj foarte clar amenințarea cu recurgerea la OMC nu trebuie să ne facă teamă, pentru că China nu are niciun interes să intre în conflict cu Uniunea Europeană. Mulțumim, Barbara Capul din partea ENF. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Subvenționarea aceasta mare pentru China în ceea ce privește importurile face ca Uniunea Europeană să fie plină de astfel de produse chinezești, iar acest lucru afectează producția din Europa și duce la pierderea de locuri de muncă. În 2014, Comisia a deschis niște, proced- niște proceduri în ceea ce privește antidumpingul în industria oțelului în China. Și totuși există produse din China care vin cu taxe foarte crescute Deși există toate aceste proceduri puse în aplicare în ultimii ani, totuși vedem că aproape jumătate din produse vin din China. Cu toate acestea, în 11 decembrie, China în acest an a cerut să îi fie acordat statusul de, statutul de economie de piață. O astfel de recunoaștere a, înseamnă că pentru europeni va fi mult mai greu să facă față unei concurențe neloiale. Acest lucru va fi foarte grav pentru industria din Europa și și prețurile pentru energie vor fi crescute. S-a discutat azi despre cifra care stă la dispoziție de 3% din PIB și e clar că e nevoie de o acțiune comună. Președintele, întrerupe, ne pare rău, trebuie să vă încadrați într-un minut, dacă nu se vor supăra foarte mult colegii pe mine. Și acum are cuvântul pentru un minut Ianuș Corvin Miche. Berzon. Mulțumesc foarte mult. Mă întreb ce se va întâmpla dacă noi am fi considerați ca nefiind o economie de viață funcțională. Dacă ne gândim la energie, toate prețurile sunt artificial fix stabilite. Dacă prețurile sunt artificiale, nu suntem o economie de piață. Să ne uităm la Nord Stream. Dacă se construiește nou stream, bine, dar e o decizie politică, nu e o decizie dictată de piață, e o decizie dictată de fapt. Și atunci îi întreb pe ipocriții socialiști care sunt prezenți, cărora nu le pasă de cei săraci, de fapt. Le pasă doar de marele capital. Voi socialiștilor. Și am o întrebare pentru voi. Ce o să se întrebe, dacă, ce o să se întâmple dacă China anul viitor sau de Crăciun al acesta decide că pentru fiecare copil să fie un cadou. Un cadou de 100 de euro. Asta îi va proteja pe copii de importuri ieftine oare? Mulțumim, Daniel Caspari, un minut și jumătate. Stimate domnule președinte, pentru grupul nostru politic un lucru este important. Ne dorim ca industria noastră și angajatorii noștri să fie protejate cu toatele de, de antidumping. Și noi suntem deschiși pentru orice fel de soluție și noi îi cerem comisiei să uh, pentru fiecare dintre opțiunile pe care le-a prezentat azi doamna comisar să facă o evaluare, să știm la ce trebuie să ne așteptăm pentru că noi ne dorim ca la sfârșit să avem un instrument eficient. Vorbim de o piață, de o economie de piață, avem uh, acordurile din cadrul OMC și totuși până astăzi China nu este o economie de piață pentru că e ineficientă. Și am putea să fim mulțumitori pentru asta, pentru că, mul, mulțumiți de asta pentru că s-ar fi putut ca problemele să fie și mai mari astăzi dar și colegii mei au spus că industria noastră europeană are de suferit și pe ea trebuie să o protejăm. Și în al doilea rând, eu îmi doresc să ne amintim și ce s-a întâmplat în anul 2000, când uh, vorbeam deja despre China în Parlamentul European, a existat atunci o întrebare cu răspuns oral pentru comisie din partea comisiei ITRE și atunci, uh, colegul nostru de atunci, Man, a spus că trebuie să ne asigurăm că regulile, regulile OMC sunt într-adevăr respectate. Și vă rog, țineți cont și de acestea. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Caspari. Și acum are cuvântul Alesia Maria Mosca. Grazie, președinte. Anzitut... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Aș vrea să spun că grupul meu este mulțumit de această dezbatere. De luni întregi cerem o reuniune pe această temă. Un lucru este clar, nu sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea automată a statutului de economie de piață Chinei. Presiunile exercitate în ultimele luni uh, au uh, făcut uh, ca Colegiul Comisarilor să amâne această decizie pentru al doilea semestru din acest an. Este bine, ar fi bine să profităm de acest timp pentru a face un studiu de impact complet în conformitate cu liniile directoare ale Comisiei pentru a găsi soluții alternative fără să minimizăm datele de care dispunem astăzi. Suntem foarte uimiți uh, de ce se întâmplă. Trebuie, suntem uimiți că acum ne grăbim, uh, deși așteptăm de 15 ani pentru a institui o strategie eficientă. După părerea noastră, este periculos să acordăm acest statut pentru că avem nevoie de instrumente pentru a contracara China, pentru că altfel riscăm uh, să se prăbușească economiile noastre, mai ales dacă este vorba despre o decizie unilaterală. Nu vrem să fim închistați pe plan ideologic, însă trebuie ca concurența și comerțul să se bazeze pe valori de echitate. Mulțumesc foarte mult, doamna Mosca. Acum un minut, domnul Daniel Dalton. Mulțumesc, doamna președinte. Eu reprezint uh, West Midlands, care este singura zonă care are surplus comercial cu China. Libertatea de comerț este esențială pentru noi și pentru întreaga Europa. Există subvenții în China? Da. Joacă guvernul un rol mare în economie? Da. Dar cum putem schimba această stare de fapt? Ancorând China în sistemul comercial internațional, tratându-i ca pe oricine altcineva. Dacă le respingem acordarea acestui statut, nu o să facă reforme și o să răspundă cu aceeași monedă. Asta o să ne coste locuri de muncă. China vrea să fie un membru al Organizației Mondiale a Comerțului și vrea să respecte regulile noastre. Trebuie să profităm de această ocazie respectându-ne propriile reguli. Nu e vorba aici de a impune măsuri antidumping, trebuie să impunem regulile existente și să ajungem la un acord de investiții și apoi pe termen lung să avem un acord de liber schimb cu China. Așa putem interacționa cu această țară, să o ancorăm în rânduri comerciale, dar trebuie să demonstrăm și noi un interes în comerțul liber și în Organizația Mondială a Comerțului. Un minut, doamna Desarnez. Nu e vorba doar de o chestiune delicată, e o chestiune deosebit de importantă pentru economia noastră, pentru industria noastră, pentru cercetare, pentru noi. Această decizie nu trebuie să fie luată cu ușile închise, trebuie să fie dezbătută la nivel public, în mod deschis, pentru că miza e mare nu se pune problema de automaticitate aici. Trebuie să vedem dacă, într-adevăr, China respectă, îndeplinește criteriile în economie de piață funcțională. Lucrurile par să nu stea așa, o știm cu toții. Atâta timp cât China... Cât China nu face reforme, cât nu va exista concurență, cât nu, va, nu vor exista condiții echitabile, pentru mine va fi ilegitimă acordarea acestui statut. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Un minut. Uh, Dartmouth. China aspiră la statutul de economie de piață, însă deja este cel mai mare exportator de bunuri către Uniunea Europeană. Apropo, exporturile de bunuri ale Chinei către Uniunea Europeană sunt substanțial mai mari decât ceea ce face Regatul Unit în fiecare an și asta fără să fie stat membru. China a vândut oțel uh, pe piața din Regatul Unit și, drept urmare, mii de locuri de muncă au fost pierdute în Regatul Unit uh, în industria siderurgică, în zone deja încercate din punct de vedere economic. Dacă doar Regatul Unit uh, ar avea posibilitatea să impună uh, tarife antidumping împotriva Chinei, dar am renunțat la această putere, lucrurile ar fi diferite. Ar fi chiar diferite și în West Midlands. Potrivit uh, Institutului de Politică European, uh, statutul de economie de piață pentru China ar pune în pericol 3,5 milioane de locuri de muncă. Este clar că China nu poate și nu trebuie să fie tratată ca o economie de piață. Aveți uh, un cartonaș albastru din partea domnului David Martin. Vreți să răspundeți, David? Dartmouth. Do you really believe... Lord Dartmouth, Ați, au, ați auzit, uh, am auzit contribuțiile conservatorilor uh, și dacă, Uniunea, dacă Regatul Unit uh, nu ar fi în Uniunea Europeană, ați impune tarife antidumping Chinei? Domnule Martin, eu vă respect foarte mult. Încercați să spuneți că premierul este foarte slab, dar acesta nu este în interesul uh, britanic. Și trebuie să vă spun că sunt de acord cu el în totalitate. Well, Now... Răspunsul a fost clar. Acum, timp de un minut și jumătate, Jean-Luc Schaffhauser. Madame le comis Doamnă comisar, toujours est-il cette Cunoașteți cartea de la Havana? Aceasta a fost semnată în 1948 uh, la inițiativa Națiunilor Unite pentru ca după război uh, să uh, prefigureze comerțul pentru perioada de pace pentru perioada de după instaurarea păcii. Principiile sunt clare. Echilibrul balanței de plăți, excedentele unora fac deficitele altora. Nu putem să îi închidem pe unii în deficite. Autorizarea ajutoarelor de stat când vine vorba despre suveranitate și independență sau autorizarea subvențiilor în anumite uh, condiții și interzicerea dumpingului. Este foarte clar că astăzi China nu este o economie de piață. Este o economie care se protejează și care duce o politică voluntaristă de dezvoltare a propriei sale țări și nu se preocupă neapărat de interesele altora. Cu această țară trebuie să construim un comerț echitabil. Acest comerț echitabil trebuie să își regăsească aceste uh, elemente fundamentale ale cartei de la Havana China uh, este primul dezechilibru când vine vorba despre balanța de bunuri a Uniunii Europene și trebuie să găsim bazele unui nou echilibru de comerț durabil cu China, iar aceasta trebuie să se facă în contextul Națiunilor Unite și nu al OMC. Mulțumesc foarte mult! Merci bien. Mulțumesc! Acum, timp de un minut și jumătate, domnul Salvatore Cicu. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Cred că cu toții suntem de acord cu faptul că China, chiar dacă a făcut progrese în ceea ce privește economia, totuși încă are mari lipsuri în anumite zone. Și trebuie să ținem cont de mai multe dintre acestea. Lipsa de transparență. Măsurile discriminatorii pentru țările străine și intervenția puternică a guvernului în economie, lipsa de drepturi de autor, așa cum ar trebui acestea să arate. Întrebarea una crucială. Putem astăzi să îi oferim statut de economie de piață Chinei? Ce s-ar întâmpla? Ce s-ar întâmpla dacă ar primi China o asemenea recunoaștere? s-ar provoca un uh, mare număr de locuri de muncă care ar fi pierdute și s-ar reduce garanțiile de care e nevoie de 30%, 50%. Cred că ar avea un impact, un impact devastator așa ceva. Vrem să ne asigurăm că există garanții ca atare când vorbim despre China. China ar putea să fie un partener comercial enorm. E important ca în strategia Comisiei să avem măsurile protective de care e nevoie, astfel încât să ne asigurăm că acordurile noastre comerciale duc și la obiectivul de a menține locurile de muncă. Nu putem să ne permitem să stăm într-o poziție mai slabă, să avem doar o verificare parțială a impactului pe care o asemenea recunoașterea statutului Chinei l-ar avea. Și trebuie să vedem cu ce se întâmplă exact exact acolo ce s-ar putea întâmpla. Ne dorim să existe o legislație judiciară, o evaluare și cred că e important să ne știm bine poziția. Acum domnul Boștinaru. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă comisar. Tema pe care o discutăm astăzi este una extrem de delicată și este deosebit de important să înțelegem nucleul problemei, miezul chestiunii și consecințele poziției pe care o abordăm. Cooperarea de plină între Comisie și Parlament este esențială aici. Relațiile dintre Uniunea Europeană și China pe plan economic și politic sunt deosebit de importante pentru ambele părți, însă la fel de importantă este și competitivitatea economiei europene și a industriilor noastre. Vorbeam de cooperare între Comisie și Parlament, pentru că numai Comisia cu experiența lor, cu rezultatele studiilor de impact. Numai Comisia poate oferi Parlamentului posibilitatea de a decide, într-adevăr, în cunoștință de cauză. Vrem să evităm o confruntare economică și comercială, un război de această natură cu China, însă în același timp este absolut esențial ca toate măsurile să fie gândite și puse în aplicare pentru a evita orice consecință dramatică asupra industriei și a locurilor de muncă din Europa. Asta înseamnă instrumente de protecție a comerțului. Mulțumim. Un minut, Bas Belder, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Acordarea statutului de economie de piață Chinei va avea consecințe majore Uh, și uh, riscuri în ceea ce privește pierderea de locuri de muncă. Așadar, uh, nu trebuie să acordăm acest statut în mod automat. Comisia face bine că realizează un studiu de impact al criteriilor OMC și adoptă propria abordare acordarea acestui uh, statut uh, pas cu pas unor sectoare industriale care îndeplinesc criteriile ar putea să fie o opțiune. De exemplu, am putea să impunem anumite restricții la exporturi și un mai bun acces al întreprinderilor europene um, la piața chineză în schimbul acestui statut de economie de piață. Așadar, vă rog, doamnă comisar, să nu ne dezamăgiți angajatorii și angajații. Un minut, Dita Haranțova. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar. Așa cum cu siguranță știți, acordarea statutului de economie de piață e un subiect discutat în toate statele membre și în Republica Cehă. Așa cum ne-ați spus și dumneavoastră, nu vorbim doar de o chestiune juridică, ci vorbim și despre ceva ce va avea consecințe economice și de aceea mă bucur că ne ocupăm de acest subiect. Săptămâna trecută ne-ați prezentat informații. Aceste informații le trebuia să le prezentați și miniștrilor de economie, pentru că aceste cifre sunt foarte importante pentru dezbaterea noastră. Însă nouă ni s-au prezentat și alte cifre. De aceea e neapărat important să avem o evaluare a impactului. Și noi ne ocupăm de acest subiect. Ne întrebăm ce se va întâmpla dacă China primește statutul de economie de piață și cum vom putea noi să ne protejăm sectoarele industriale. Mulțumim, are cuvântul domnul Prost. Domnule președinte, Chinei nu ar trebui să-i se acorde acest statut acum. În China, resursele nu sunt alocate conform legilor pieței, prețurile nu sunt stabilite liber de piață, principale sectoare industriale Uh, fac obiectul unor planuri cincinale. Acest statut ar putea să pună obstacole serioase în piedicării practicilor de dumping care au afectat negativ Marea Britanie și Europa. Văd aici uh, paralele și comparații cu politica Uniunii Europene în materie de energie. Nici aici resursele nu sunt alocate conform legilor pieței, prețurile sunt distorsionate de subvenții și de acest uh, mecanism de comerț cu cotele de emisie se face planificare centrală din Bruxelles. Deci, probabil, domnule președinte, n-ar trebui să discutăm China, ar trebui să discutăm aici dacă Uniunea Europeană merită să fie considerată o economie de piață funcțională. Mulțumim foarte mult! Colegul Frank Prust, un minut și jumătate. Domnule președinte, doamnă comisar, Problemele noastre se referă la metodele de calcul antidumping și nu statutul de economie de piață. Chiar trebuie ca un uh, subiect atât de important uh, să depindă de interpretarea unei fraze dintr-o anexă la un protocol al instituției noastre? Bineînțeles că nu trebuie să mm, acoperim acest gol uh, juridic. Trebuie să putem uh, spune orice Chinei. Când îi spunem că nu respectă cele cinci criterii pentru statutul de economie de piață, ei bine, China nu le recunoaște. Când uh, îi uh, punem pe masă practicile de dumping pe care le are, nu face nimic. Și când vorbim despre interpretarea articolului 15, trebuie să ne așteptăm la aceeași reacție. Sau s-a interzis importul de Uh, vinuri franceze și de uh, vehicule din uh, Germania. Solidaritatea este și trebuie să rămână punctele, punctul nostru forte. Trebuie să pregătim un pact de solidaritate pentru a evita divizarea și după aceea să avem un fond de solidaritate pentru întreprinderile noastre care ar fi victime ale represaliilor. Și apoi trebuie să avem un dialog cu Statele Unite și Japonia pentru a institui o metodă comună. Orice raționament uh, simplist trebuie respins. Întrebarea nu este dacă să spunem da sau nu, ci cum să spunem nu fără să ne um, să punem obstacole în calea investițiilor noastre. Este o, o strategie atât de importantă pentru noi. Președintele întrerupe. Următorul intervenient, Ion Aiden, un minut. Doamnă comisar, între a nu face nimic și automatism trebuie să existe și o a treia cale, astfel încât să existe relații echitabile comerciale între Uniunea Europeană și China. Și eu mă întreb care este această a treia cale. Economia europeană își pune aceeași întrebare, pentru că unele sectoare, și pot vorbi aici eu de siderurgie, sunt foarte afectate de practici neloiale comerciale. Aceste 1,3% procente în, din import care sunt sub dumping pare să fie puțin și având în vedere supracapacitățile din China ar putea să crească foarte mult. Așa că noi avem nevoie de un instrument astfel încât să ne putem apăra. Spuneți că metoda de calcul trebuie să fie schimbată. Da, prețurile din China sunt, nu sunt transparente. Așa că trebuie să ne dați un instrument, un instrument care să fie comparabil cu ceea ce există astăzi și care să poată acționa sub baza criteriilor OMC. Și cred că cetățenii europeni își doresc ca Uniunea Europeană să îi și protejeze și să folosească de ea. Mulțumim și acum are cuvântul Iaroslav Valesa. Uh, Multiplicitatea acțiunilor de protecție ale comerțului la nivel mondial ne demonstrează că această țară, China, nu este un membru al comunității internaționale, al piețelor de economie funcționale. De aceea nu trebuie să acordăm acest statut decât în momentul în care va respecta cele cinci criterii statuate de Uniunea Europeană. Este important să ne păstrăm la dispoziție instrumentele care ne permit să reacționăm la astfel de politici care pun în pericol industria oțelului, de exemplu. Prin sprijin de stat, firmele chinezești pot să-și uh, asume o poziție dominantă în multe domenii și Uniunea Europeană trebuie să poată la măsuri în consecință. Acordarea acestui statut către China ar reduce capacitatea noastră de a răspunde la astfel de distorsionele pieței. Efectele asupra economiei europene ar putea fi devastatoare și ar fi imposibil să putem sprijini această propunere făcută de Comisie, prin urmare. Cred că Comisia Europeană ar trebui să ceară efectuarea unui studiu de impact și să-și coordoneze activitățile cu partenerii noștri strategici pentru a explora mod, modalitățile care ar putea să asigure echitate pentru industria europeană. Vă mulțumesc! Mulțumim! Cartonaș albastru, dragul Corlin Mica, doriți să răspundeți? Sunteți foarte generos. Vă rog. mai Corvin Mica. Intervenție fără microfon. Dacă eu cumpăr o mașină chinezească pentru 20.000 de euro, în loc să plătesc 40.000, îmi rămân 20.000 pe care le pot cheltui pe alte bunuri, bunuri europene. nu e adevărat? Ar putea să piardă industria oțelului, dar o să câștige altele. Așa că dacă vindem ceva Chinei sau cumpărăm ceva de la China, trebuie să ne gândim ce să facă cu acești bani. O să cumpere de la noi alte bunuri. Domnule Corvin Miche, ați luat deja cuvântul, v-am dat cuvântul pentru acest cartonaș albastru, n-ați spus nicio întrebare, ați ținut un alt discurs. Nu pot accepta așa ceva. Uh, aveți însă posibilitatea de a reacționa la spusele domnului Corin Miche. Mulțumesc, domnule președinte. Asta, practic, doream să spun. Nu e o întrebare pentru mine. Știm cu toții, colegul meu uh, dorește foarte mult distrugerea Uniunii Europene. Nu are nici vreo idee de dialog constructiv. Nu văd de ce aș răspunde. Mulțumesc. Now, for one minute. Un minut, Maria Arena, vă rog. Mulțumesc. Așa cum au spus și colegii mei, suntem împotriva acordării automate a statului de economie de piață Chinei pentru simplul motiv că nu este o economie de piață. Și cred că trebuie să spunem asta clar, chiar dacă unii spun uh, că nu trebuie să Uh, stabilim uh, dacă sau nu este așa. Uh, în fața dumpingului și în fața concurenței neloiale, trebuie să spunem că soluția noastră nu trebuie să fie una sectorială. Se vorbește foarte mult despre sectorul siderurgic, dar nu este singurul sector afectat în momentul de față de aceste demersuri agresive din partea Chinei. Nu vrem nicio abordare care să fie legată de interesele specifice sau uh, particulare ale anumitor state membre. Vrem instrumente performante și nu de protecționism, așa cum au spus unii, ci de protejare împotriva unor practici agresive, neloiale, practicate de China în momentul de față. Mulțumesc foarte mult. Acum timp de un minut vin Van de Camp. Domnule președinte, vă mulțumesc și mulțumesc și doamnei comisar pentru faptul că ne-a dat atâtea informații în această seară. Ca membru al delegației cu China și ca membru al Comisiei în ceea ce privește comerțul internațional și ca olandez, pe mine mă interesează foarte mult acest dosar. Cred că cu toții suntem de acord că au existat uh, că pentru a pentru ca să ne dezvoltăm bine din punct de vedere economic, într-adevăr, China ar trebui să fie într-adevăr o economie de piață. Avem acordul OMC, avem cele cinci criterii din partea UE. Însă dacă China nu intră în joc alături de noi, atunci noi nu putem să cerem alegătorilor noștri, populațiilor noastre, populațiilor noastre să accepte acest uh, dumping și dumpingul din industria siderurgiei. Nu le putem cere să accepte accepte acestea. Și îi cer doamnei comisar să verifice totul bine. Sper să meargă totul bine. Acum are cuvântul Joachim Schuster. Domnule președinte, e nevoie neapărat de condiții echitabile, de concurență. Și China nu dă dovadă de așa ceva. Și, de exemplu, vedem ce se întâmplă cu prețul de dumping la importurile din industria oțelului. În Europa sunt puse în pericol foarte multe locuri de muncă și economia este amenințată. Dacă primește China statutul de economie de piață, atunci Europei ei va fi și mai greu să lupte împotriva practicilor ei. Este foarte clar faptul că China nu este o economie de piață și există semne care ne arată că practicile pe care le au cu subvențiile în ceea ce privește economia nu se vor schimba, ne arată că și pe viitor va menține asemenea practici. Nu vorbim aici despre protecționism, da sau nu, vorbim de condiții echitabile de comerț și aici aici trebuie să le cerem și Chinei și și Europa. Trebuie să se gândească cum să reacționeze la dumping. Și, doamnă comisar, sunt puțin dezamăgit pentru că astăzi nu ați spus nimic concret în ceea ce privește ce vrea Comisia să facă. Vă mulțumim și acum Christopher Fielner. Mulțumesc foarte mult. Trebuie să vă spun că Rar mi-a dat să văd atâta sprijin din partea verzilor și a stângii pentru o astfel de chestiune, acordarea statutului de economie de piață funcțională. Să aici nu e vorba de China ca dușman sau prieten. Problema e dacă respectăm statutul Chinei ca membru al Organizației Mondiale a Comerțului. se vor respecta aceste reguli de schimburi comerciale. Sigur, discutăm implicațiile pentru locurile de muncă, însă Comisia nu s-a referit deloc la această problemă atunci când a analizat uh, măsurile antidumping luate la nivel european. Și acum, uh, când nu mai este timp, uh, iată, ne trezim reacționând. Vrem o propunere care să respecte regulile, care să nu creeze un conflict cu China și care să fie acceptabilă din punct de vedere politic. Vă doresc succes! Și acum, pentru un minut, Emmanuel Morel. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum spunea și colegul nostru David Martin, există o problemă gravă de anticipare. De 15 ani știm că se va pune această problemă și acum de, în mare grabă încercăm să găsim niște soluții. În mod clar, China nu este o economie de piață. De altfel, nici măcar chinezii nu cred lucrul ăsta. Uh, și problema aceasta ni se pune nouă. Ce vrem noi pentru Europa? Ce Europa vrem noi să apărăm? Vrem o Europa strateg, o Europa care se protejează, o Europa imaginativă sau uh, în uh, naivitatea noastră vrem uh, să credem că China este o economie de piață? Unii spun, hai să acordăm acest statut Chinei, că așa o încurajăm să se reformeze. Dar acum nu vrem noi să fim luați de, luați de proștii lumii. Uniunea Europeană trebuie să știe să se apere. Trebuie să modernizăm uh, instrumentele de apărare comercială, trebuie să facem un studiu de impact. Și cred că doamna comisar a înțeles acest mesaj. Însă, din punctul nostru de vedere, nu se pune problema să acordăm acest statut de economie de piață Chinei. Mulțumesc foarte mult, domnule Morel, pentru această intervenție. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am avut acum această decizie. Știm că ea vine de 15 ani de când China s-a alăturat OMC, însă guvernele noastre naționale au ignorat până acum consecințele asupra economiilor noastre. Nu am auzit pe nimeni azi aici care să sugereze măcar faptul că China este o economie de piață. Despre ce vorbim? Ei bine, cei din zona din care provin ei, cei care și-au pierdut locurile de muncă în industria oțelului în, ultimii, în ultimele luni, știu foarte bine ce face dumpingul pe piețele noastre. Instrumentele noastre sunt insuficiente să facem față problemei din China și ne așteaptă lucruri și mai rele. Așteptăm de ani ca guvernele naționale să fie de acord să modernizeze domeniile acestea importante. Uh, Regatul Unit e o minoritate blocantă în Consiliu și în timp ce guvernul nostru plânge cu lacrimi de crocodil pentru uh, industria siderurgică, în același timp acordă contracte foarte importante chinezilor, neținând cont de ceea ce se întâmplă la nivelul pieței globale. Consolidarea instrumentelor noastre trebuie să fie prioritarea noastră. Mulțumim. Aveți o întrebare din partea colegului dumneavoastră. O acceptați? Da. Vă rog. Would my honorable colleague... Mulțumesc. Dacă colega mea din Nord-Est ar fi de acord cu mine când spun că Nord-Est, în Nord-Est o mare parte din procentul exporturilor noastre merg spre China, mai mult decât orice alte regiune din țară. Și chiar dacă nu acceptați această a mea că Uniunea Europeană e partea problemei și nu a soluției, și eu mi-aș spune îngrijorările din restul țării noastre, pentru că exporturile de metal sunt în top 5 în ceea ce privește exporturile spre China și, mai ales, și asta se întâmplă și în nord-estul țării. Mulțumim! dacă răspundeți. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Da, de fapt eu cred că Uniunea Europeană e parte a soluției în ceea ce privește situația în care se află industria siderurgică și propunerile din pachetul privind economia circulară care, în care vedem reciclare pentru metale, niște obiective în acest sens, cred că acestea ar putea să ajute foarte mult să revitalizeze regiunile care au avut de suferit în uh, industria metalului. De fapt, eu cred că Uniunea Europeană poate să facă foarte multe, dar avem nevoie de comerț echitabil și înseamnă că trebuie să ne putem și apăra. Mulțumim un minut, Caroline Gras van der Heinz. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar. Uh, da, suntem cu toții de acord că e încă prea devreme să îi acordăm Chinei statutul de economie de piață, pentru că din cinci criterii împlinește unul singur pentru a fi o economie de piață. Așa că e foarte clar că vor exista consecințe asupra industriei europene în acele sectoare în care ar fi într-adevăr nevoie de măsuri antidumping. dumping E nevoie neapărat de o evaluare de impact și de o anchetă ca să vedem exact care vor fi consecințele economice, mai ales în industria siderurgică, producția de bere, ceramică, sticlă, aluminiu. Aici sunt foarte multe locuri de muncă puse în pericol și nu trebuie să ne lăsăm inundați de produse ieftine. Ne dorim un comerț echitabil, cu reguli echitabile între companiile europene și chinezești. Dacă China ar primi acest statut de economie de piață, atunci avem nevoie de instrumente moderne de uh, de protecție în Uniunea Europeană și Consiliul ar trebui să treacă peste această blocadă. Mulțumesc! Mulțumim și ultimul vorbitor acum, Imaculara Rodriguez Pinheiro Fernandez. Comisaria, estamos... Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar. Ne confruntăm cu o situație extrem de dificilă. Știm că în 2016 China nu o să fie o piață de o economie de piață funcțională. Nu o să își schimbe practicile comerciale de până acum. Decizia este una de ordin politic și una importantă. Cu toți simțim presiunea exercitată de reprezentanții sectorului industrial european, însă vrem să procedăm așa cum trebuie. Există sectoare amenințate. China nu respectă regulile, recurge la dumping, și poate amenința existența a milioane de familii în Europa. Sunt sectoare, cum ar fi sectorul produselor ceramice, 7.000 de locuri de muncă în circumscripția mea, toate amenințate. E nevoie de un studiu de impact, prin urmare, și vă rog o politică coordonată cu partenerii noștri comerciali pentru ca uh, Uniunea Europeană să nu decidă unilateral. Trecem la procedura Catch the Eye. Prima intervenție, Mihaela Șodrova, un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, cred că doamna comisar uh, a auzit uh, acest mesaj clar de susținere pentru pregătirile Comisiei pentru anul care urmează, pregătiri care ar putea să protejeze piața europeană împotriva dumpingului chinezesc. Totuși, sunt uh, surprinsă să aud un lucru, și anume că doamna comisar a spus foarte clar că China nu este o economie de piață. Și asta este contrar a ceea ce au spus uh, unii aici. Dumnea ei spunea însă că putem face prea puține pentru a împiedica recunoașterea acestui uh, statut Chinei pentru că a expirat această perioadă de 15 ani. Dar la ce folosea această perioadă de 15 ani dacă nu să luăm măsuri? Doamnă comisar, protejăm uh, piețele europene și cred că vedem cu toții riscurile dumpingului social. Însă trebuie să folosim și alte măsuri pe care le avem la dispoziție pentru a preveni apariția acestei situații absurde. Mulțumesc! Mulțumesc! Izaskun Bilbao, Bilbao, un minut. Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte, stimată domnule comisar. China nu este o economie de piață. Există sprijin public pentru foarte multe sectoare, condițiile de mediu, condițiile sociale, nu sunt compatibile cu ceea ce cerem noi de la producătorii noștri europeni. De asemenea, recurge la politici de dumping, care afectează negativ partenerii comerciali. Locuri de muncă sunt amenințate în Europa. Societatea s-a mobilizat și sperăm că Uniunea Europeană va proteja industriile europene. Așa vom uh, sili China să treacă la reformele de care este nevoie și așa vom promova coeziunea socială. Salariile extrem de reduse sunt o realitate toxică. Producția la acest nivel nu poate să continue. Așa că, doamnă comisar, vrem un nou acord. Uh, mulțumesc. Bună seara, stimați colegi. Uh, urmează domnul Caputo un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Această dezbatere, prima oportunitate pe care o avem în Parlamentul European să discutăm într-adevăr cu Comisia pe subiect. Credem că Comisia trebuie să reacționeze cât de repede și să vină cu o evaluare a impactului, astfel încât să vedem care sunt uh, impacturile sectoriale și, democ- și uh, economice și să ne asigurăm că avem într-adevăr măsuri antidumping. Vreau ca Comisia să-și angajamentul să facă și consultări publice, astfel încât să avem un cadru legislativ așa cum trebuie și să ne asigurăm că toate părțile interesante sunt implicate. Mâine are loc întâlnirea în Consiliu în ceea ce privește comerțul și Comisia a trimis o notă în toate statele membre de informare în care spune că sunt peste 3.000 de locuri de muncă care ar putea fi puse în pericol dacă nu se face nimic. Și am dorit să știm pe ce bază s-a ajuns la această cifră. E foarte important ca China să fie obligată să facă evaluarea de care e nevoie. Trebuie să vedem exact care va fi impactul și trebuie să ne asigurăm că avem mecanisme de apărare de care avem nevoie. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Discutăm acum despre statutul de economie de piață al Chinei. Această discuție este strâns legată de uh, regulile antidumping uh, aplicate Chinei pentru a proteja industria siderurgică și alte sectoare din Uniunea Europeană. Înainte însă de a discuta despre acest subiect, poate că ar trebui să discutăm despre transformarea industriei europene într-o industrie chinezească, practic, mai ales când vine vorba despre dreptul muncii. Există tot felul de interese și mă refer, de exemplu, la portul Pireu, care a fost încredințat unor chinezi, deși ar fi trebuit să rămână sub control uh, public. Însă au existat uh, niște contracte prin care li s-a dat uh, acest drept chinezilor. Chinezii au cumpărat, practic, portul pe 2 lei. Domnul Tacula, un minut. Kiitoksia, arvoisa puhemies Mulțumesc, domnul președinte. După cum s-a spus deja, China nu este o economie de piață. Discutăm dacă să le acordăm sau nu acest statut. Nu cred că putem face acest lucru. De ce? În primul rând, trebuie să sprijinim dezvoltarea Chinei în direcția respectării drepturilor omului și în direcția democrației, în direcția respectării mediului înconjurător. Însă, practicile de dumping, mai ales în industria oțelului, sunt o problemă serioasă. Punctul de plecare ar trebui să fie următorul, ar trebui să ne asigurăm că această țară respectă valorile comune și, într-adevăr, se comportă ca o economie de piață. Asta nu trebuie să fie absolut liber. Înseamnă existența unor reguli comune de comerț echitabil respectată și de China. Sper că putem sprijini dezvoltarea Chinei în acest sens, dar acordarea acestui statut nu este oportună în prezent. Mulțumim! Doamnă președinte, doamnă comisar, s-a spus că peste o mie de locuri de muncă vor fi pierdute în ceea ce privește siderurgia și acest lucru se întâmplă și în locul de unde vin eu, în țara Galilor. Dacă s-ar pierde acest număr de locuri de muncă, ar fi ceva ce ar afecta foarte tare economia de acolo. Partidul meu politic a făcut propuneri foarte clare pentru a salva industria siderurgică, dar trebuie să avem o imagine pe termen lung. E nevoie nevoie de o anchetă clară în ceea ce privește dumpingul chinezesc și e nevoie neapărat de um, o acțiune urgentă în ceea ce privește tarifele pentru, cu China pentru că sunt amenințate atât de multe locuri de muncă și știu că și alte state membre sunt afectate în același sens, în același fel. Un statut de economie de piață ar face imposibilă impunerea de tarifuri în ceea ce privește oțelul chinezesc, cu toate problemele care există și de aceea eu mă opun. Mulțumesc. Doamna Begin. Grazie, Presidente. Signora Comisaria, noi... Mulțumesc, doamnă comisar. În trecut am cerut un studiu de impact în ceea ce privește statutul de economie de piață pentru China, însă nu mă așteptam la niște rezultate atât de politizate ca acestea pe care le-ați uh, prezentat. Ați vorbit despre 230.000 de locuri de muncă pierdute, pe când un uh, institut independent vorbește despre 3,5 milioane, pentru că dumneavoastră ați folosit niște date pentru a falsifica statisticile. Ne spuneți că nu trebuie să ne îngrijorăm, pentru că sunt foarte puține exporturi uh, chinezești către Europa care fac obiectul dumpingului. Din fericire, numărul a scăzut datorită instrumentelor antidumping, dar asta când am putut să le aplicăm aplicăm. Dacă facem un uh, calcul al exporturilor, uh, trebuie însă să aplicăm niște măsuri antidumping. În plus, nu ați ținut cont și nu ați prevăzut să nu acordați acest statut, ci cum să prezentați informațiile. De fapt, acest studiu uh, Uh, ne arată că intențiile Comisiei nu sunt bune. Acum, doamna Malmström, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte, domnilor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. Am ascultat cu mare atenție. Am auzit ce ați avut uh, a ne spune. Comisia este pe deplin conștient de complexitatea tuturor aspectelor din acest dosar și de asemenea înțelegem cât de important este acesta pentru multe sectoare și pentru locuri de muncă. Dar să nu uităm cauzele fundamentale. Vorbim aici de distorsiunile actuale de pe piața chineză. Situația de acolo complică foarte mult deciziile pe care avem a le lua. Împreună cu colegii de la comisie am contactat omologii noștri chinezi în ideea unui dialog. Este esențial ca această țară să participe la dialog și să nu mai continue să arunce pe piață oțel ieftin, așa cum o fac în prezent. Asta indiferent ce decidem noi în legătură cu acordul de economie de piață funcțională, cu calificativul de economie de piață funcțională. Am discutat aspecte economice, sociale, politice. Sigur, pregătim un studiu de impact care se va referi la o serie de sectoare, chiar și altele decât cele menționate inițial, unii dintre noastre s-au referit la multe sectoare și la milioane de locuri de muncă. Din punct de vedere științific, nu e o poziție realistă. <clears throat> Dincolo de prezumția că întregul nostru uh, schimb comercial cu China ar fi afectat de aceste politici antidumping, uh, realitatea este alta, doar uh, 8% fac obiectul unor astfel de măsuri. Trebuie să uh, ajungem la un echilibru între protecția industriei noastre împotriva practicilor inechitabile chinezești prin măsuri de protecție, păstrând locurile de muncă din Europa cu respectarea obligațiilor internaționale și prin asigurarea liberului schimb și a investițiilor. Această dezbatere va continua și vă asigur că vom ține la curent Parlamentul legătură cu toate etapele acestui parcurs. Mulțumim!